Uh, posibilitatea uh, uh, adoptării unor măsuri eficace pe termen scurt, dar și pe termen lung. Da? Este, este important să vedem care sunt acele măsuri care pot fi implementate imediat și Sigur, trebuie să vedem și care sunt uh, măsurile prin care putem mobiliza uh, resurse financiare suplimentare pentru a reduce în plan global uh, emisiile de dioxid de carbon. De aceea s-a și convenit asupra unei scheme de comercializare a unor certificate de emisie și la ÖRE în cadrul summitului informal am uh, obținut de la partea, uh, din partea colegilor noștri un sprijin foarte puternic în această uh, privință. Lucrurile sunt clare, intervalul de 20-30% este obiectivul nostru principal, deci noi vrem să fim mai puternici, mai ambițioși decât alții și să ridicăm ștacheta mai sus decât o ridică alții avem deja asumate foarte multe inițiative, am, am demarat multe proiecte. De exemplu, am avut în cursul verii o reuniune de tip troică cu China și Statele Unite ale Americii, dar uh, am organizat și summituri bilaterale cu state terțe în care am uh, abordat problema modificărilor climatice și problema agendei de la Copenhaga. Uh, cu maximă seriozitate. Vrem să ne exercităm influența asupra guvernelor statelor, uh, membre statelor terțe, dar vrem să avem o uh, activitate de colaborare și cu uh, parlamentarii pentru a, a reuși să influențăm acest trend în, în direcția unei economii mai ecologice. Vrem să oferim impulsuri pentru uh, o dezvoltare durabilă, pentru soluții verzi, în ghilimele, um, care să răspundă provocărilor care apar astăzi în uh, domeniul ecoeficienței. Deci economie ecoeficientă, acesta este cuvântul cheie. Și sub uh, acest semn Uh, foarte clar s-a desfășurat și uh, conferința noastră de la ORE, uh, la care au participat și mulți miniștri a energiei. Există multe pârghii economice, pârghii comerciale eh, care pot fi folosite pentru eh, a îmbunătăți sub, eh, situația. Substanțele periculoase, substanțele toxice trebuie îndepărtate rând pe rând din piață. De asemenea, subvențiile nesănătoase, neecologice trebuie și ele să fie sistate. Deci trebuie să ajungem la o economie mai eco-eficientă. Și de aceea mă bucur că pot colabora cu dumneavoastră, cu Parlamentul European în această privință. În ce privește biodiversitatea, Uh, am anunțat deja că uh, ne propunem unele planuri extrem de ambițioase la nivel uh, internațional. La Strömstad, în următoarele săptămâni, în Suedia, va avea loc um, o conferință foarte importantă pentru a elabora o nouă strategie, o nouă viziune a Uniunii Europene în acest domeniu cu obiective foarte clare care să Uh, fie în acord cu obiectivele păstrării biodiversității 2010. Vrem să prevenim uh, degradarea și chiar distrugerea ecosistemelor. Uh, un studiu în acest sens arată care sunt pericolele concrete în prezent și care sunt factorii care cauzează degradarea și distrugerea biodiversității. Avem nevoie de know-how, de competențe profesionale care să fie concentrate și în acest domeniu al biodiversității. Suedia va propune crearea unei platforme internaționale eh, pentru schimbul de know-how, de, de informații și de competențe în domeniul acesta al biodiversității. Și sperăm că această platformă să eh, fie funcțională deja din anul 2010, din anul următor. Eh, de aceea și așteptăm cu nerăbdare care va fi reacția Comisiei Envi la această propunere a noastră. În ce privește biodiversitatea eh, și biotopul marin,